Okay, good morning, friends. Bonjour. Bună dimineața tuturor. Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, deschid sesiunea uh, comisiei noastre, reuniunea comisiei noastre. Nu știu cum se face în comisia dumneavoastră, dar um, și în comisia aceasta, însă eu cred că, având în vedere uh, ordinea de zi foarte uh, plină, uh, cred că ar trebui să începem. Tre Suntem la punctul 8 de, la, de pe ordinea de zi, raportoare doamna Ines Ayala Sender și uh, raportor e, uh, și din partea Curții de Conturi este domnul Galea. Bun venit, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President, and uh, may I wish good morning to... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor membrilor și participanților la această întâlnire. După cum este deja obiceiul, în momentul în care se discută descărcarea pentru alte instituții, trebuie să menționăm capitolul 7 din raportul anual al Curții de Conturi, unde sunt prezentate rezultatele evaluării specifice a cheltuielilor administrative ale instituției, instituțiilor și altor organisme ale Uniunii Europene. Este important să clarificăm faptul că la nivelul curții se face o evaluare generală a cheltuielilor administrative pentru toate instituțiile și organismele Uniunii Europene luate împreună se face o testare a unui eșantion global de tranzacții care include toate aceste entități. Rezultatul acestei evaluări pentru anul financiar 2010 este unul pozitiv și curtea a putut trage concluzia că tranzacțiile care au stat la baza cheltuielilor administrative în 2010 au fost legale și lipsite de abateri din toate punctele de vedere. Și am avut uh, în vedere anul anterior și anii anteriori acestuia. După cum am spus, curtea oferă un aviz sau o opinie pentru toate instituțiile împreună și nu emite un aviz separat pentru fiecare instituție sau pentru fiecare organism. Însă, Există o serie de activități suplimentare. De exemplu, Curtea poate formula o serie de observații referitoare la unele dintre aceste entități. Și aici ne axăm pe niște subiecte specifice. În acest caz, am ales să ne axăm pe calcularea și plata salariilor, pensiilor, cheltuielilor de misiune, pe proceduri pentru recrutarea personalului permanent, temporar și contractual și pe contractele de achiziții. Raportul pentru 2010 include comentarii referitoare la Consiliul European, la CESE, la Comitetul Regiunilor și la Agenția Europeană pentru Protecția Datelor. În ceea ce privește Consiliul și Consiliul European, observațiile curții se referă la modul în care a fost acoperită construirea clădirii Residence Palace prin transferuri semnificative de fonduri de la alte linii bugetare, contravenind principiului clarității bugetare. În ceea ce privește CESE, Curtea a făcut comentarii referitoare la metoda aplicată pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie pentru membrii săi. Această metodă nu corespunde ideii că aceste costuri se rambusează pe baza costurilor propriu-zis efectuate. De asemenea, au fost identificate probleme la nivelul um, achizițiilor, procedurii de achiziții. În ceea ce privește Comitetul Regiunilor, am identificat puncte slabe în procesul de achiziții și anume în faza de negociere. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Protecția Datelor, Curtea a constatat că Există o serie de uh, locuri, de posturi care au fost ocupate prin competiție interne, deși cele mai bune practici spun că trebuie să fie folosite uh, serviciile EPSO. În raportul nostru anual facem comentarii referitoare și la evoluții în urma recomandărilor făcute de noi în rapoartele anterioare. De exemplu, în cazul Agenției Europene pentru Protecția Datelor, în ceea ce privește plățile sociale pentru personal, Curtea a recomandat ca la intervale regulate personalul să prezinte documente prin care să-și confirme situația personală. Curtea a constatat că există măsuri care au fost introduse pentru a rezolva această problemă. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru atenție tuturor, de fapt, și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le-ați putea avea. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Galia. Vă mulțumim, domnule Galea. Înainte să-i dau cuvântul doamnei raportor, dați-mi voie să-i urez, să urez bun venit reprezentanților instituțiilor. De la Curtea de Conturi, domnul Luis Garcia. De la Curtea de Justiție, domnul Alfredo Calot De asemenea, domnul Stahl de la Comitetul Regiunilor, domnul Vestlache de la Comitetul Economic și Social, domnul Doxi de la uh, Organismul de Supraveghere a Protecției uh, Datelor și domnului Harden Dați-mi voi acum să dau cuvântul doamnei raportor pentru acest dosar atât de important. Doamna Iala aveți cuvântul. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați fost ales președinte al Comisiei și sper să avem o cooperare foarte eficientă la nivelul Comisiei, dat fiind că avem uh, niște subiecte foarte interesante pe care să lucrăm și, evident, uh, trebuie să faceți eforturi pentru ca totul să uh, se deruleze în beneficiul cetățenilor europeni. Vreau să-i mulțumesc domnului Gale pentru activitatea detaliată în ceea ce privește auditarea instituțiilor europene. pe care um, a concretizat un raportul pe care tocmai îl discutăm. Și aș dori să mulțumesc Secretariatului General și tuturor celor care sunt prezenți astăzi aici pentru furnizarea informațiilor um, necesare pentru a ne desfășura activitatea. Domnule președinte, acum aș vrea să vă întreb dacă puteți permite fiecăruia dintre colegii mei să uh, facă o scurtă prezentare, astfel încât să auzim mesajul, esența mesajelor din partea fiecărei instituții, uh, după care revin eu cu o întrebare și colegii mei sigur vor putea și ei pune întrebări dacă doresc. Mulțumesc pentru această intervenție Vom proceda așa, vom asculta instituțiile. Îi dau cuvântul acum domnului Calot de la Curtea Europeană de Justiție. Monsieur Calot. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. O să am o intervenție scurtă. Întâi de toate, Evident, am fost uh, mulțumiți de remarcile făcute de Curtea de Conturi în raportul său cu privire la instituția noastră. N-au existat obiecții cu privire la activitatea Curții de Justiție, lucru care ne mulțumește, fiindcă, într-un fel, asta reflectă rezultatele activității pe care noi încercăm să o desfășurăm cât mai bine de ani de zile uh, în ceea ce privește colaborarea cu Curtea de Conturi în cadrul acestor exerciții anuale de audit. Și, de asemenea, colaborarea cu alte autorități de control, în special cu Comisia pentru Control Bugetar. În acest sens, încercăm să furnizăm informații cât mai complete posibil referitoare la activitatea noastră, pe de o parte, și pe de altă parte încercăm să luăm în considerare în totalitate propunerile și recomandările formulate în rezoluțiile Parlamentului European pe baza raportului COCOBU. În ceea ce privește controlul, Cam atât am avut de spus. Acum, cu privire la activitatea instituției propriu-zise, probabil în raportul de activitate al Curții pentru 2010 ați văzut că intenția noastră a fost să subliniem intensitatea activității juridice a celor trei jurisdicții care uh, compun Curtea de Justiție. Ați văzut cifre care arată o creștere a numărului de cazuri de la un an la altul Vă pot spune că această evoluție a numărului de cazuri se reflectă și în uh, cifra pentru anul 2011. Uh, noi acum constatăm acest lucru și veți vedea și dumneavoastră în curând. Cele trei jurisdicții au capacitate de gestionare a acestui flux de cazuri crescut, dar uh, ce ne preocupă la nivelul Tribunalului Uniunii Europene, deci cele trei jurisdicții care compun instituția, Uh, în martie 2011, în cur- Curtea de Justiție a prezentat Consiliului și Parlamentului o propunere de modificare a statutului său în vederea consolidării capacității Curții de Justiție. Pe de o parte, pentru a face față acestui volum de muncă, modificări referitoare la schimbarea compoziției, componenței Camerei și a managementului judiciar al instituției și în ceea ce privește uh, tribunalul, suplimentarea cu 12 noi judecători pentru a face față acestei creșteri uh, problematice a numărului de cazuri. Deci există un element referitor la activitatea judiciară care este relevantă pentru Parlamentul European și anume durata procedurilor. În ceea ce privește Curtea de Justiție și uh, cauzele inițiale, preliminare. Acest lucru este foarte important pentru contenciosul curții, relevant pentru Parlament. Durata procedurilor, care în 2004 era de 24 de luni, a scăzut la 6 luni în 2010 și rămâne la 6 luni și în 2011, în ciuda creșterii numărului de cazuri uh, preliminare. Există motive pentru a ne declara satisfăcuți, dar și motive pentru a lua noi măsuri care să permită curții de justiție să continue să își efectueze activitatea în mod corect pe viitor, în contextul pe care vi l-am prezentat. Vă stau la dispoziție dacă sunt întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Calot. Cred că ar fi util să ascultăm toate instituțiile, iar apoi să răspundem la întrebări. Urmează acum, din partea Curții de Conturi, domnul Ruiz Castilla. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să Vă felicit pentru numirea dumneavoastră ca președinte al acestei comisii. În primul rând, dați-mi voie să subliniez principalele elemente ale managementului Curții de Conturi în 2010. În primul rând, în 2010 am confirmat o îmbunătățire a eficienței uh, curții. Au existat 72 de documente elaborate anul trecut și printre acestea 14 rapoarte speciale. Această tendință s-a reflectat într-o evoluție pozitivă a indicatorilor cheie de performanță ai acestei instituții, în special cei care se referă la calitatea rapoartelor noastre și acceptarea recomandărilor noastre. De asemenea, indicatorii arată că trebuie să mai facem îmbunătățiri în două domenii, așa cum uh, se precizează în raportul anual – punctualitatea transmiterii rapoartelor și comunicarea constatărilor către cei auditați. Și există și alte cifre care ilustrează modul în care curtea a gestionat uh, cu eficiență resursele de care dispune procentul implementării bugetare s-a îmbunătățit față de anul trecut. Acum este de 93%, iar rata posturilor vacante a fost redusă considerabil. În 2010 era sub 5% și vă pot spune că acum este în jur de 3%. De asemenea, am transferat 26 de posturi de la administrație la audit, activitatea noastră principală, proces care a continuat în 2011 și care va continua și în viitor. În 2010 am realizat de asemenea și economii importante uh, cam jumătate de milion de euro în servicii de securitate și recepție și mii pe an cu serviciile de curățenie. și, uh, bineînțeles, uh, se construiește o nouă clădire, iar construcția este în grafic, fără depășirea costurilor. Aș vrea să subliniez de asemenea că în 2010 Curtea a dat o dovadă de responsabilitate, de transparență și de calitate a rapoartelor, care au fost foarte bine acceptate de către Comisie. Uh, Apoi uh, am primit uh, și comentarii pozitive din partea Parlamentului și Consiliului cu privire la proiectele de buget prezentate în ultimii ani. Și, în fine, au existat rapoarte pozitive din partea autorilor interni și externi. Concluzia noastră este că 2010 a fost un an în care eforturile de modernizare realizate de curte au avut succes. Aceste eforturi vor continua și, bineînțeles, criza financiară ne obligă să fim mai eficienți și să elaborăm rapoarte cu valoare adăugată. De asemenea, trebuie să reducem resursele utilizate, să fim mai uh, economici. Așadar, trebuie să ne îmbunătățim uh, organizația și productivitatea. Curtea a lansat diferite inițiative, printre care una se referă la analiza interpares care va fi realizată anul acesta. Dar vom ține Parlamentul la curent cât de curând. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Ruiz. Vă mulțumim, domnule Ruiz Garcia. Îi dau acum cuvântul secretarului general al Comitetului Regiunilor, domnul Ștal. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comitetul Regiunilor în ultimul an a încercat uh, în continuare și a făcut eforturi în continuare de a-și îmbunătăți activitatea administrativă. Ca și în trecut, uh, remarcile uh, curții de conturi și remarcile făcute de către Parlament în cadrul ultimelor descărcări au fost foarte importante am uh, început și o autoevaluare uh, cu o metodă comparabilă cu cea utilizată de către Curtea de Conturi și, drept urmare, în ceea ce privește administrația, suntem pe cale să o modernizăm, iar acest lucru este necesar și datorită faptului că Uh, prin tratatul de la Lisabona, uh, Comitetul Regiunilor a obținut competențe suplimentare și, drept urmare, trebuie să ne utilizăm uh, mijloacele într-un mod cât se poate de eficient și economic. Nu vă voi enumera toate domeniile în care Comitetul Regiunilor trebuie să se implice. Nu mă voi referi neapărat de, suntem, vom fi activi în domeniul subsidiarității și în alte domenii. De asemenea, Comitetul Regiunilor a fost rugat de către Consiliu pentru zona mediteraneană să, um, să stimuleze cooperarea prin crearea unui nou organism uh, și, uh, drept urmare, va trebui să devenim activi în acest domeniu. Pentru a ajunge la întrebările uh, din um, raportul Curții de Conturi, dați-mi voie să vă spun că acolo unde se vorbește despre licitațiile cu uh, sume mici, am luat măsuri pentru ca uh, practicile administrative să fie îmbunătățite și uniformizate între diferitele servicii. S-au adresat întrebări și direct uh, instituțiile, pot să răspund la acestea. Să răspund acum la întrebările adresate instituțiilor, domnule președinte? Pe scurt, vă rog să prezentați lucrurile esențiale pentru dumneavoastră. Da, domnule președinte, atunci cred că, pe scurt, am rezumat rolul Comitetului Regiunilor și am arătat care sunt uh, centrele noastre de greutate uh, și, cum în, și faptul că încercăm, cu resursele limitate pe care le avem, să facem Uh, să ne facem munca cât mai eficientă. Vă mulțumim, domnule Ștal. Uh, dați-mi voi acum să-i dau cuvântul secretar, secretarului general al Comitetului Economic și, se, uh, și Social, domnul Westlake. Domnul Westlake. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește observațiile Curții de Conturi, Uh, comitetul a luat notă de observațiile uh, Curții de Conturi. Uh, de asemenea, am încercat să formalizăm uh, punerea în comun de resurse pentru a răspunde la remarcile Curții de Conturi. Însă îmi dau seama că instituțiile mici au o slăbiciune aici, pentru că au foarte puține resurse umane. Uh, Drept urmare, m-a interesat scrisoarea primită de la secretarul general al Consiliului, prin care sugera că ca instituțiile să găsească moduri de cooperare într-o serie de uh, domenii, inclusiv achizițiile publice, și aștept cu nerăbdare să discut acest lucru cu ceilalți secretari generali. În ceea ce privește uh, Uh, descărcarea pentru 2009 și recomandările făcute uh, de către Parlament, președintele Nielsen i-a scris președintelui Buzek cu un răspuns uh, și a dat un răspuns detaliat cu privire la toate remarcile făcute. Sunt convins că aveți acest document la dispoziție. Domnul Galea s-a referit la statutul Uh, financiar al membrilor um, comitetului. Mă bucur să pot informa membrii acestei comisii că pe 6 decembrie anul trecut biroul Comitetului Economic și Social a decis în mod unanim să, elimite, să elimine uh, rata forfetară și să introducă un sistem conform recomandărilor Parlamentului uh, similar cu uh, modelul uh, folosit de Parlament. Elementele um, sunt elemente precum uh, rambursarea costurilor de, um, de transport pe baza costurilor reale, o plafonare a costurilor de, um, pentru transportul aerian, indemnizații de călătorie similare cu cele ale Parlamentului European. Aici, domnule președinte, aș dori să salut Um, sfaturile primite de la raportorul pentru descărcarea pe 2010. Revenind la uh, indemnizațiile zilnice, la diurne, este un fapt unic faptul că, uh, Consil, uh, că Comitetul Economic și Social are uh, nevoie de uh, acordul Consiliului pentru a le schimba acest uh, este la ora actuală 233 de euro și 34 de euro dacă membrii trebuie să stea peste noapte. 34 de euro. Cred că ar fi cazul, și cred că sunteți de acord cu dumneavoastră, că ratele noastre ar trebui, um, sumele noastre ar trebui să semene cu cele ale Comitetului Regiunilor și că ar trebui să fie cel puțin realiste. În acest context, domnule președinte, Uh, sper să fim uh, sprijiniți de Parlament în, de, în procedura de descărcare pentru a putea să convingem Consiliul să ne putem alege propriile uh, indemnizații. Așadar, am luat notă de remarcile făcute și am făcut pașii necesari. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Urmează acum, în numele ombudsmanului european, domnul Harden. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, au spus uh, Curtea de Conturi uh, și Agenția pentru Protecția Datelor, și noi uh, avem ca sarcină supravegherea activității altora și încercăm să încurajăm bunele practice. Așadar, luăm în serios activitatea autorităților de control bugetar și facem tot posibilul să aplicăm principiile pe care îi încurajăm și pe alții să le adopte. În primul rând, să recunoaștem erorile atunci când se produc și să le corectăm și, în al doilea rând, să Um, ne îmbunătățim în permanență. Acestea fiind spuse, sunt foarte bucuros că nu au existat uh, observații specifice ale Curții de Conturi anul acesta, observații care trebuie să ne atragă atenția. Oricum, uh, întotdeauna ne uităm la ce se spune despre celelalte instituții, în special cele mici, pentru a vedea dacă putem aplica acele învățăminte și la situația noastră proprie. Lucrurile s-au îmbunătățit, însă aș vrea să vă atrag atenția, domnule președinte, asupra a două elemente pe care le monitorizăm în momentul de față. În primul rând, vrem să avem o organizare, o reorganizare internă a serviciilor pentru a asigura eficiența utilizării resurselor umane. În al doilea rând, am întreprins inițiativa de a pune la dispoziția publicului pe site-ul mediatorului planul anual de management și raportul anual de activitate pentru a crește transparența managementului nostru în ochii publicului. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Harden, and I give... Uh, Mulțumesc, domnule Harden. Dau acum cuvântul domnului Doxy de la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor din Europa. Domnule Doxy. Mulțumesc, domnule președinte. EDPS, Autoritatea de Supraveghere uh, pentru Protecția Datelor, este cea mai mică și cea mai tânără dintre instituțiile europene. Așa cum a spus și domnul Harden, aceasta este o autoritate independentă de supraveghere care răspunde curții de conturi. Misiunea noastră este să ne asigurăm că drepturile fundamentale la protecția datelor și intimitate sunt respectate de instituțiile și organismele europene atunci când prelucrează date și când uh, au în vedere elaborarea de acte normative. Suntem acum în mijlocul unei uh, strategii de creștere moderată, dar susținută, pe perioada 2007-2013. Iar această strategie este aliniată la creșterea efectivă a volumului nostru de muncă în această perioadă membrii acestei comisii probabil că înțeleg uh, atunci când spun că volumul nostru de muncă a crescut semnificativ în ultimii ani, uh, pentru că în urma tratatului de la Lisabona a trebuit să ne ocupăm de noi uh, domenii, precum agenda digitală, o conștientizare mai mare a protecției datelor și un accent mai mare pus de autoritatea noastră pe asigurarea conformității instituțiilor și agențiilor Așadar, noi suntem uh, recunoscători pentru sprijinul Parlamentului, iar în ultimii ani am crescut uh, de la 39 la 43 de angajați. Și aș vrea să subliniez că această creștere a personalului a fost realizată odată cu reducerea bugetului, pentru că, la fel ca și celelalte instituții, suntem conștienți de necesitatea realizării de economii financiare. Bugetul nostru a trecut de la 7,9 milioane de euro în 2010 la 7,6 milioane de euro în 2012. Uh, noi am uh, demarat un proces de îmbunătățire internă care a început în 2009. Uh, am uh, avut în mai 2010 o reorganizare a instituțiilor și puteți vedea rezultatele activității noastre în uh, îmbunătățirea continuă a execuției bugetare. În 2009 eram la 73%, în 2011 la 85%, iar intenția noastră este să îmbunătățim acest procent în continuare. Acum uh, suntem implicați într-un proces de revizuire strategică Uh, pe acest an și anul viitor. Am realizat uh, anul trecut o evaluare și o consultare internă și suntem pe cale să lansăm o consultare externă a factorilor de interes anul acesta. Scopul este să îmbunătățim impactul protecției datelor la nivel european și să îmbunătățim eficiența și performanța uh, activităților noastre. În cadrul acestei uh, examinări uh, intenționăm de asemenea să evaluăm, să elaborăm indicatori cheie de performanță la recomandarea domnului Galea de la Curtea de Conturi. De asemenea, intenționăm să elaborăm și o serie de indicatori cheie de performanță interni pentru a putea, îmbunătă- pentru a putea măsura îmbunătățirea performanței. Pentru prima dată elaborăm un uh, plan um, strategic, uh, iar anul acesta, pentru prima dată, vom avea un plan strategic de management și un plan strategic la jumătate de termen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Doxi. Cu aceasta, intervențiile din partea instituțiilor sunt încheiate. Am reținut cel puțin o întrebare adresată de către domnul Westlake. Uh, aș vrea să știu dacă cineva din poate răspunde cum se poate rămâne peste noapte la Bruxelles cu 34 de euro. Am reținut așadar această uh, remarcă. Bineînțeles că au existat și alte remarci uh, importante din punct de vedere al bugetului. În primul rând, am să-i dau cuvântul doamnei raportor Ayala Sender. Sí, muchísimas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, ține seama de recomandarea dumneavoastră și voi adresa câteva întrebări uh, celorlalte um, instituții. Aș vrea să le mulțumesc uh, pentru prezența lor și pentru informațiile succinte pe care ni le-au pus la dispoziție. În ceea ce privește Curtea de Justiție, ați spus că una dintre marile probleme este creșterea numărului de cazuri, de dosare vedem că cetățenii recurg tot mai frecvent la justiția europeană, lucru care este foarte bine, evident. Însă această creștere a numărului de cazuri nu poate decât să ne îngrijoreze, pentru că există un deficit de personal. Ratele de execuție au fost reduse, drept urmare. Noi am vrea să ne îmbunătățim, dar oricum este un uh, rezultat destul de bun comparativ cu alte jurisdicții. Aș vrea să vă întreb dacă curtea utilizează sistemul Ecuria, adică sistemul de management online. Îl uh, utilizați în mod eficient pentru a gestiona această acumulare a numărului de cazuri folosiți acest sistem pentru a îmbunătăți termenele de soluționare a cauzelor. Acum aș dori să mă adresez curții de conturi. Suntem recunoscători curții pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Însă, uh, suntem exigenți și îi cerem să facă eforturi suplimentare în materie de gestiune administrativă. Și aș vrea să pun o întrebare curții de conturi. reprezentantul său a anunțat că revizuirea interpares a fost deja lansată. În termeni concreți, care sunt termenele prevăzute pentru această analiză, pentru această revizuire? Știți că Parlamentul a insistat întotdeauna asupra publicării declarațiilor de interese financiare ale membrilor curții. Deocamdată acestea sunt confidențiale, iar noi solicităm în continuare publicarea lor. Puteți să interveniți cumva pe această temă? Apoi, aș dori să mulțumesc Comitetului Regiunilor pentru toate informațiile furnizate și profit de această ocazie pentru a adresa o întrebare suplimentară. Știți că insistăm foarte mult pe coordonarea eforturilor și aș dori ca reprezentantul Comitetului Regiunilor să ne spună care este părerea sa cu privire la protocolul de cooperare administrativă care, după părerea mea, ar trebui să fie um, îmbunătățită pentru că este de interes pentru instituții. În ceea ce privește uh, CESE, uh, sunt uh, recunoscătoare pentru răspunsurile uh, mai vechi uh, la solicitările Parlamentului European și anume uh, sistemul de rambursări, sistem de indemnizații, de diurne și așa mai departe. Este drept că 34 de euro nu este mult Însă, în noul statut, cred că există niște soluții și Secretariatul General ar putea să ne dea mai multe explicații. Nu este vorba doar de o singură indemnizație zilnică. Uh, aș vrea să ne explicați cum se adaugă sau cum se cumulează aceste sume. Avem articolul 11, articolul 12, care, prevăr, care prevăd indemnizații. Există apoi dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare. Parlamentul insistă foarte mult asupra transparenței și am vrea să știm care sunt intențiile secretarului general. Vorbiți despre un formular care ar arăta în mod obiectiv uh, că consilierii au participat efectiv la reuniuni și am vrea să știm mai multe despre această chestiune. În ceea ce privește videoconferințele, este un paradox, după părerea mea, pentru că vorbim despre cheltuieli sau despre rambursarea cheltuielilor cu ocazia videoconferințelor. Uh, Sigur că consilierul trebuie să se deplaseze din satul său până în orașul în care are loc videoconferința, dar ar fi un pic cam ciudat ca o videoconferință să dea un drept la rambursarea cheltuielor de călătorie. În ceea ce privește tot aspectele administrative, aș vrea să ne spuneți uh, cum stau lucrurile cu cazul care a fost supus atenției Olaf știu că au existat uh, două intervenții ale mm, mediatorului, iar aceste dosare se află și în uh, atenția Tribunalului pentru Funcția Publică. Este o chestiune care ne preocupă în mod deosebit și urmărim uh, acest caz îndeaproape. Este vorba despre um, o situație în care s-ar fi semnalat anumite probleme. Aș vrea de asemenea să ne spuneți cum uh, s-au întâmplat uh, lucrurile cu convocarea secretarului general. Apoi um, știu că au existat promovări interne la CESE, promovări în afara termenelor prevăzute. Ați putea să ne spuneți câte ceva în acest sens? Acum aș dori să mă adresez uh, mediatorului. Suntem de acord că Există îmbunătățirea la capacității sale de uh, gestionare, de gestiune, de la un an la altul. Numărul uh, cazurilor a crescut și atunci am vrea să știm cum ați reușit să reduceți termenele de soluționare. Am vrea de asemenea să știm cum gestionați noile tehnologii. Utilizați uh, noile tehnologii, uh, teleconferințele, de exemplu, sau uh, website-urile pentru a scurta termenele de soluționare. Apoi, uh, Parlamentul a elaborat recent un raport referitor la um, mediator. În ceea ce privește Autoritatea pentru Protecția Datelor, salut uh, prezența reprezentantului său aici, pentru că uh, au depus uh, foarte multe eforturi în acest proces de descărcare, de gestiune. Și am vrea să îl întrebăm pe reprezentantul acestei instituții cum au fost corectate uh, erorile. care s-au uh, strecurat în diferite rapoarte ale Curții de Conturi, în special pentru anul 2009, uh, pentru că atunci au fost identificate niște erori la începutul uh, punerii în aplicare a sistemului și am vrea să știm cum au fost corectate aceste erori în ceea ce privește utilizarea sistemului electronic, pentru că este vorba despre date confidențiale, probabil că înțelegeți preocupările noastre și am vrea să știm cum garantați o bună gestionare a dosarelor. În încheiere, am vrea să știm dacă în planul anual de activitate pe 2011 ați uh, definit indicatori de eficacitate și aș vrea de asemenea să știu dacă ați prevăzut un capitol special în raportul anual de activitate care să spună cum veți da curs propunerilor de descărcare ale Parlamentului. Iată, domnule președinte, acestea sunt întrebările mele pe care uh, cu siguranță le vor completa și colegii mei. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Uh, cui să dau cuvântul de la PPE? Doamna Ivanova. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentanților instituțiilor pentru intervențiile lor. În rezoluția noastră de 2000, din 2009 cu privire la descărcarea pentru Comitetul Regiunilor, am solicitat o revizuire a tuturor domeniilor Uh, în care se făceau cheltuieli um, pentru a vedea cum se pot economisi cheltuielile. Aș dori să vă întreb dacă ați făcut această revizuire și, și această evaluare și ce acțiuni s-au luat uh, în urma rezultatelor obținute dacă s-a făcut acest lucru. Pentru că uh, fiecare instituție trebuie să facă eforturi pentru a-și optimiza cheltuielile. Apoi, o, o întrebare cu privire la Autoritatea de Protecție a Datelor. Doamna raportor a întrebat uh, că, um, cum s-a dat urmare recomandărilor Curții de Conturi. Eu aș avea o întrebare specifică cu privire la mecanismul de valoare expost. O remarcă specifică a Curții de Conturi care nu a fost uh, uh, preluată. Întrebarea mea este, s-a făcut ceva în acest sens, deoarece uh, evaluările ex post sunt esențiale pentru a îmbunătăți sistemele de control actuale. Vă mulțumesc, uh, doamna Ivanova. Domnul Vofan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă adresez domnului Westlake de la Comitetul Economic și Social și nu mă refer la cei 34 de euro, ci mai degrabă la gestiunea resurselor. Însă dacă uh, colegii se descurcă cu 34 de euro pe zi, e bine, își uh, gestionează foarte bine resursele. Aș dori să-l întreb pe domnul Westlake dacă poate să ne explice schimbările care au fost făcute din 2009 de la ultima revizuire. Cred că ne-a uh, dat unele exemple cu privire la costurile și indemnizațiile de călătorie Aș dori să știu dacă s-au mai făcut și alte modificări. În ceea ce privește bugetul pe 2010, aș avea o întrebare cu privire la dacă um, Curtea de Conturi a făcut unele remarci uh, către Comitetul Economic și Social sau dacă consideră că um, fondurile sunt bine gestionate. Și ultima întrebare, ce fel de garanții sunt puse în practică pentru a uh, se garanta și pentru a se asigura că toate cheltuielile sunt bine documentate. Vă mulțumim, domnule Epping. Mulțumesc, domnule președinte. Trăim timpuri de austeritate, Consiliul, Comisia și Parlamentul încearcă să reducă costuri, iar bugetul CS și al Comitetului, de, Comitetului Regiunilor continuă să crească într-un mod semnificativ în ultimii ani. Deci um, putem spune că um, eforturile sunt prea puține. Bugetele au crescut la 130 de milioane pentru CESE și 60, uh, 80, 6,5 pentru Comitetul Regiunilor. Parlamentul a, a solicitat CESE să facă o revizuire, o evaluare a cheltuielilor pentru a se asigura că toate mm, sumele cheltuite produc uh, valoare. Eu cred că din Comitetul Economic și Social trăiește sub radar, să spunem așa. De aceea, um, am solicitat un studiu pe care vi-l voi pune la dispoziție cu privire la cele două comitete. Sistemul de rambursări um, este unul critic. Um, membrii primesc sume forfetare fără a fi uh, obligați să, uh, a, să dovedească costuri efective. Iar eu sunt uimit că CESE a continuat cu, și va continua cu acest sistem până în 2015. De ce să nu îl elimine deja? Din punct de vedere istoric, acest sistem de sumă forfetară a fost o sursă mare de abuzuri. Cunoaștem cazul uh, unor foști uh, membri, cum ar fi domnul Giacomo Rigaldo, care până la urmă a fost uh, suspendat și a, a primit o sentință Uh, cu închisoarea pentru că a abuzat de astfel de fonduri. Până astăzi nu a plătit amenda și nici uh, cheltuielile pe care, uh, și nici sumele pe care le-a obținut în mod abuziv. Dar nu trebuie să vorbim numai despre bani, ci și despre uh, rezultate. Ambele comitete susțin că participă la democrație, însă nu există foarte mari dovezi în acest sens uh, cu excepția faptului că CS și-a triplat uh, și uh, Comitetul Regiunilor și-a dublat bugetul de comunicare în ultimii ani. Um, site-urile celor două comitete sunt, uh, constituie 0,35 respectiv 0,27 din traficul pe site-ul internet um, al Uniunii Europene. Uh, aceste comitete nu utilizează uh, rețelele sociale uh, online, care până la urmă au creat și revoluții. Însă aceste comitete au mai puține like-uri pe rețelele sociale decât angajați. Domnule președinte, uh, Um, rezoluția din 2011 cu privire la descărcarea pentru bugetul pe 2009. Concluziile ne arată că niciunul dintre comitete nu sunt la înălțimea așteptărilor. În 2003, colega noastră, doamna Hele Torning-Schmidt, a făcut o contribuție la convenția cu privire la, uh, la um, Uh, Constituția Europeană a spus, și a spus că cele două comitete sunt ineficiente. Acum, uh, doamna Hele Torning schmidt este prim-ministru în Danemarca și președintă a Consiliului. Um, Consiliului. Domnule președinte, eu cred că nu trebuie să acordăm descărcarea celor două comitete atâta timp cât nu vor fi depus propuneri um, concrete pentru reducerea costurilor. Vă mulțumesc. And by the way, I will, I will make the study, uh... Și de asemenea vă voi pune la dispoziție studiul pe care l-am solicitat dumneavoastră și tuturor membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc, uh, domnule Epping. Am învățat, um, uh, iată ceva astăzi. Această reuniune este transmisă pe internet Uh, iată, se pot folosi și uh, poate există cineva din sală care, de, care pune mesaje pe Twitter. Nu știu dacă se poate face acest lucru de la Curtea de Justiție. Oricum vă mulțumim, domnule Epping. Mai dorește cineva să intervină, să adreseze, să adreseze întrebări sau putem trece la răspunsuri? Doamna Gresle. Am încercat la un moment dat să Uh, constat, să număr câte persoane sunt plătite de către Uniunea Europeană, cât sunt pe statul de plată. Iată, un efort foarte mare, pentru că nu există un document care prevede toate astea, trebuie să ți-l faci singur. Avem uh, agenți contractanți, funcționari, uh, agenți temporari. Aș dori pur și simplu să rog toate instituțiile să ne dea aceste informații pentru anul 2011 toți angajații, toate tipurile, pe categorii. Trebuie să existe o posibilitate să se creeze un astfel de document fără o muncă de ore întregi. Mie mi se pare ridicol faptul că nu știm câți oameni sunt pe statul nostru de plată. Sunt aproximativ 55 de mii pentru cei care ar fi interesați, interesați de asta, dar chiar aș vrea să știu o cifră exactă și de aceea aș dori să rog reprezentanții instituțiilor cum am putea să primim aceste date uh, și în așa fel încât să știm unde să căutăm dacă vrem să facem acest lucru. Da, un punct uh, important trebuie să fie uh, o bază de date. Nu există o bază de date consolidată, dar pentru a obține toate aceste informații ar trebui să avem date Uh, după aceeași metodă. Bun, uh, nu mai sunt întrebări. Acum aș dori să dau cuvântul vorbitorilor pentru răspunsuri. Domnule Calot, pentru Curtea de Justiție, vă rog. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la ponente por... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și raportorilor pentru întrebările referitoare la sistemul e-Curia. Este un sistem care poate fi folosit de părți pentru a trimite documentele instanței. Cele trei curs pot folosi de asemenea sistemul pentru a transmite documente părților. N-am folosit Twitter încă în comunicările noastre, dar sistemul Ecuria este un sistem uh, electronic pe care l-am pregătit de foarte mult timp în cooperare cu serviciile IT ale Comisiei, deci iată un exemplu de bună cooperare. A intrat în funcțiune în noiembrie anul trecut și s-a bucurat de mare succes. Părțile, în cauzele din instanță, ne-au informat că sistemul facilitează sarcinile administrative, dat fiindcă nu mai trebuie să trimită mai multe copii pe hârtie ale documentelor ce trebuie uh, să ajungă în instanță, deci iată se reduc costurile. În ceea ce privește activitatea instanței, asta este o parte importantă a activității noastre interne, care acum se poate face în mod electronic. Lucru esențial dacă vrem să transformăm întreaga activitate administrativă într-una electronică. Asta nu înseamnă că cauzele sunt rezolvate mai ușor, dar cel puțin schimbul de documente poate fi făcut mai rapid. Prin urmare, avem aici un exemplu de modernizare a activității instituțiilor noastre și, fără a scăpa din vedere economiile care se fac cu aceste activități electronice, vreau să mă refer și la alte economii pe care le facem în alte secțiuni ale activității noastre. Am încercat să vedem unde se pot face astfel de economii fără a uh, avea un impact negativ asupra calității activității judiciare. În prezent, încercăm să uh, oprim publicarea pe hârtie a jurisprudenței și ne îndreptăm către publicarea electronică a informațiilor referitoare la cauze, lucru care va duce nu doar la economii bănești, ci va și reflecta dorințele cetățenilor interesați de munca noastră. Prin urmare, considerăm că este important să um, transformăm activitatea într-una electronică care să fie mai eficientă și mai economă. Vă mulțumim, domnule Calot. În numele Curții de Conturi dau cuvântul domnului Ruiz Garcia respecto a la primera pregunta sobre la revisión de los pares, la peer review, le puedo... decir. Pentru a vă răspunde la prima întrebare cu privire la evaluarea interpares, am început deja să lucrăm la asta. Avem un mandat pentru asta și anul acesta vom uh, publica și raportul. În ceea ce privește publicarea intereselor financiare, la ora actuală, Curtea de Conturi uh, prelucrează codul uh, de conduită al membrilor, alte instituții au făcut deja asta și cred că în următoarele săptămâne, săptămâni vom putea să vă dăm o, uh, un răspuns pozitiv la întrebarea dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește întrebarea doamnei Gresle, pot să vă spun, la Curtea de Conturi situația este după cum urmează. La finalul lui ianuarie 2012, unsprezece experți la nivel național, 17 trainees uh, interni. În total 973 de persoane, funcționari fiind aproximativ 800. Sunt cifre pe care putem să vi le trimitem și la fel și cifrele pentru 2011. Vă mulțumim, domnule Ruiz Garcia. Cel mai bine ar fi să obținem toate aceste date la un loc. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Ștal de la Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebările adresate, în primul rând, din partea doamnei raportor, întrebarea cu privire la cooperarea cu Comitetul Economic și Social. E bine, pentru Comitetul Regiunilor, cea mai mare parte a angajaților noștri lucrează în serviciile comune în serviciile așadar pe care le împărțim cu CESE. pentru a avea performanțe um, ce duc și la efecte de sinergie, uh, traducerea, de exemplu, și, um, și clădirile. Aceasta aduce cu siguranță economii, dar aduce și probleme de cordon aduce cu sine și probleme de coordonare. Avem un contract de cooperare care ne-a permis să abordăm uh, aspectele ce țin de cooperare. Avem acum uh, un bun control politic al activității administrative și cred că, din acest punct de vedere, cooperarea celor două instituții este un bun exemplu de economii pe care, care pot fi făcute Uh, și care pot fi extinse în cooperarea dintre diferite instituții europene, pentru că anumite activități uh, comune cu siguranță pot duce la economii mai mari dacă sunt coordonate. Apoi, în ceea ce privește declararea intereselor financiare ale membrilor noștri, a fost o întrebare adresată de către Parlament. Membrii noștri Uh, răspund aici dorințelor um, Parlamentului European. A fost ceva foarte important pentru comisia aceasta. Membrii depun o declarație în mod regulat cu privire la situația lor financiară și președinta Comitetului Regiunilor a decis ca aceste declarații să fie pe să se regăsească pe site-ul Comitetului Regiunilor. Drept urmare, aceste informații sunt publice, așa cum și-a dorit și Parlamentul. În ceea ce privește economiile, acest subiect, cu siguranță, într-un moment de dificultăți economice, este ceva foarte important. Iar membrii noștri, uh, în calitate de primari, reprezentanți locali, sunt și ei afectați uh, în mod foarte concret de, econ de, uh, de economiile ce trebuie făcute și, bineînțeles, solicită ca și Comitetul Regiunilor să facă tot ce este în putință pentru a face astfel de economii. De aceea aș dori să subliniez că la Comitetul Regiunilor avem un program pentru îmbunătățirea uh, eficienței administrative, și a eficienței în general. Avem o serie întreagă de măsuri pe care le-am propus. Uh, conducerea și biroul urmăresc uh, acest, uh, aplicarea acestor măsuri. Toate liniile noastre bugetare au fost analizate și am făcut reduceri în domeniul administrativ. Este însă dificil să facem reduceri bugetare uh, la activitățile politice, pentru că, după cum spuneam, Comitetul Regiunilor, după tratatul de la Lisabona, a primit noi competențe pe care trebuie să și le exercite. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că a fost posibil, de exemplu, în domeniul clădirilor, prin cooperarea uh, cu CSE, să obținem uh, certificatul EMAS și, drept urmare, am obținut economii uh, semnificative în ceea ce privește costurile energetice. La, la gaz, de exemplu, uh, mai puțin cu 30%. Încercăm așadar, după cum spuneam, să fim cât se poate de eficienți. În ceea ce privește uh, ceea ce spunea domnul um, Epping, și anume Um, efectele, influența Comitetului Regiunilor. Trebuie să vă spun că și membrii noștri discută și sunt preocupați de acest lucru. Conform regulamentului nostru de procedură, avem uh, obligația de a face odată pe an un raport cu privire la exact acest uh, subiect, ce anume a meritat timpul investit uh, de către politicienii care au uh, multă treabă și acasă la ei, uh, a meritat uh, timpul petrecut într-o instituție europeană? Iar acest raport vi-l pun la dispoziție cu cea mai mare plăcere. Da, de asemenea, îl puteți găsi și pe internet. Iar și bineînțeles, întrebarea ce fel de efecte are o astfel de ce, ce ce poate face astfel de instituție este importantă și pentru noi. Dar trebuie să spun ceva. Uh, obiectivul Comitetului Regiunilor nu este să fie în contact direct, direct cu, cet- cu toți cetățenii Uniunii Europene. Uh, de aceea, bine, poate rețelele sociale este ceva uh, interesant, însă cei cărora ne adresăm sunt cele 90.000 de autorități locale, sunt uh, Uh, primarii, sunt consilierii locali, sunt partenerii noștri. Și noi am, am creat o cooperare strânsă și cu asociațiile de uh, reprezentat de autorități locale. Există un newsletter care ajunge la, uh, la toți membrii și se ajunge la exact la grupul nostru țintă, de la nivel regional și local. Și nu cred că altă instituție atât de mică uh, care are un buget uh, cam cât uh, autoritățile locale dintr-un oraș un pic mai mare își poate propune să discute cu toți cetățenii europeni. Clienții noștri sunt autoritățile locale, reprezentanții locali. Pentru a-i răspunde doamnei Gresle, cu siguranță putem să vă punem la dispoziție toate, întrebări, toate datele pe care le avem cu privire la uh, angajații Comitetului Regiunilor. Vă mulțumim, domnule Stahl, domnule Westlake, în numele Comitetului Economic și Social. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Ca o continuare a celor spuse de colegul Stal cu privire la serviciile comune. Domnule președinte, cred că dumneavoastră ați fost cel care ați pus întrebarea. Cred că alte instituții ar trebui să știe detalii cu privire la cooperarea dintre cele două comitete, fiindcă stabilește sau este un bun exemplu și chiar un model pentru cooperare și economii care pot fi realizate prin această cooperare între instituții. Cooperarea noastră se bazează pe un acord de cooperare de șapte ani. Suntem la jumătatea parcursului. Anul trecut am avut revizuirea cu rezultate absolut pozitive. Domnul Stal și cu mine supraveghem un sistem complex de guvernare ce funcționează, fiindcă ne ocupăm noi de acest lucru. Și uh, prin acest lucru facem economii pentru contribuabilii europeni putem pune la dispoziția Comisiei dumneavoastră detalii cu privire la cum funcționează această cooperare, dar este una foarte semnificativă. De exemplu, în cazul CESE, peste jumătate din resursele noastre comune sunt în serviciile mixte, serviciile comune. Au fost puse mai multe întrebări, începând cu doamna raportor, cu privire la statutul financiar al noilor membri. Mărturisesc că nici eu nu cunoșteam suficient înainte de a mă alătura comitetului nu cunoșteam modul în care funcționează activitatea membrilor comitetului. E important să subliniez că nu primesc un salariu de la instituția europeană. Singurile salarii pe care le primesc, le primesc de la organizațiile pe care le reprezintă. De aceea, când un membru nu este prezent în organizația sa, fiindcă uh, se este ocupat cu o activitate ce ține de comitet, persoana respectivă este un cost pentru organizația pe care o reprezintă în cazul multora dintre membrii noștri, organizațiile lor iau acest lucru în considerare la nivelul salarului lor. Asta este deci un element care nu e suficient de bine înțeles. Fără exagerare, membrii CESE sunt voluntari europeni. A doua întrebare se referă la timpul necesar pentru ca membrii noștri să activeze pe acțiuni care țin de comisie. De exemplu, pentru ca un membru maltez să vină în Bruxelles pentru o întâlnire, trebuie să uh, își ia două sau trei zile liber de la birou pentru a fi la întâlniri. Tipul de videoconferințe ar putea să se dovedească pe viitor, odată ce se rezolvă chestiunile cu interpretare, ar putea să fie o soluție. Dar dacă un membru CESE este într-o videoconferință, acel membru nu face activitatea zilnică din organizația sa. Și de aceea am sugerat, domnule președinte, că trebuie să se înțeleagă mai bine și trebuie să oferim informații complete în scris doamnei raportor, inclusiv proiectul de decizie și orice altceva dorește. Apoi, întrebări din partea doamnei reportor referitoare la OLAF și Ombudsman. Vreau să accentuez că CESE întotdeauna și subliniez întotdeauna cooperează în mod deschis și complet cu toate aceste instituții și agenții și mă refer aici la OLAF, Ombudsman și Curtea de Conturi Europeană. Doamna Sanders a pus o întrebare referitoare la OLAF. Nu cred că e un secret de stat să spunem că OLAF a lansat o investigație pe 11 martie 2011 în activitatea noastră referitoare la un panel disciplinar din 2005 sau 2006 în cazul unui presupus furt de 250 de euro. S-a constatat până la urmă că nu există un caz concret. Ancheta, investigația respectivă a fost lansată în martie 2011 și n-am mai auzit nimic de atunci. Eu atât vă pot spune. Răspundem în totalitate tuturor cerințelor OLAF atunci când acestea vor fi din nou formulate către noi. În ceea ce privește ombudsmanul, întotdeauna respectăm uh, recomandările OLAF și cred că am fost și menționați de altfel în raportul special al ombudsmanului anul trecut ca un bun exemplu de instituție care întotdeauna este foarte deschisă la soluții amiabile. Există un caz, unul foarte complicat în momentul de față, care se tărăgânează. Am vorbit cu ombudsmanul în decembrie despre asta. Eu personal am mers la serviciile ombudsman din Strasbourg pentru a furniza elemente suplimentare. E vorba de uh, competențe AIPN și, sincer, am aflat mai mult decât aș fi vrut să aflu despre aceste competențe cu această ocazie. Dar pentru a găsi o soluție amiabilă, comitetul a făcut o serie de reforme interne referitoare la procedurile de promovare și sper că foarte curând vom găsi și o soluție. Raportorul s-a referit de asemenea la uh, o hotărâre a Curții Europene de Justiție cu privire la notificările posturilor vacante, care a dus la anularea unei astfel de um, hotărâri, care a dus la recrutarea mea ca secretar general. Pe baza precedentelor existente, s-a constatat că anularea unei notificări de post vacant nu înseamnă că în mod automat se anulează persoana care a fost recrutată pe postul respectiv. Domnul Brunner a fost un exemplu în acest sens, fostul director general al OLAF. Notificarea postului său vacant a fost anulată, dar el a rămas pe post. Comitetul, președintele comitetului, uh, a beneficiat de consiliere juridică externă din trei surse diferite și, uh, de asemenea, de la serviciile juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Și toate acele avize spuneau același lucru. Anularea notificării unui post vacant nu înseamnă că se anulează persoana care a fost recrutată pentru postul respectiv, dar asta înseamnă că trebuie să se respecte recomandările făcute de curte și anume să se respecte principiul tratamentului egal al limbilor în notificările privind posturile vacante. Pentru a ne asigura că situația era complet clară, președintele comitetului nostru a inițiat un schimb de scrisori cu reprezentanții permanenți a Italiei și Spaniei, cele două guverne care au uh, inițiat cauza și în scrisorile lor aceștia au spus că și ei consideră cauza încheiată o invit pe doamna Sanders să vină în comitet și să-i prezint dosarul referitor la cauza respectivă pentru a putea vedea și singură cum stau lucrurile. Mărturisesc, a fost o situație interesantă și vă putem pune la dispoziție cât de multe informații doriți. În ceea ce privește întrebarea domnului Von, mulțumesc pentru ea, fiindcă mi-amintește că am uitat să menționez o altă cerință uh, din um, rezoluția de descărcare de gestiune din 2009 privind declarația de interese financiare a membrilor, ale membrilor. Cu plăcere vă informez că în prezent comitetul respectă în totalitate acea recomandare din rezoluția de descărcare din 2009 și domnului Von vreau să-i mai spun că sub autoritatea vicepreședintelui responsabil pentru afaceri bugetare, domnul Iațev Kravcek, am reformat structurile și procesele relevante și ne apropiem cât de mult posibil de proceduri complet transparente. Asta nu înseamnă că înainte nu aveam o funcționare sănătoasă la nivelul managementului financiar, dar lucrurile, cum știți, pot fi întotdeauna îmbunătățite. Și acum ajung la întrebarea doamnei Ivanova referitoare la revizuirea cheltuielilor. Răspunsul este da, a avut loc o revizuire completă a cheltuielilor comitetului pentru exercițiul bugetar 2012. Am avut un subgrup de trei membri din Comitetul Bugetar care a examinat în detaliu toate cheltuielile. Același exercițiu se face acum cu privire la uh, exercițiul de um, bugetar 2013 și de fiecare dată noi încercăm să facem economii. Am și un exemplu. De curând Domnul Galea, membru al Curții de Conturi, a venit în comitetul nostru și ne-a informat cu privire la economiile făcute de Curtea de Conturi prin internalizarea aranjamentelor care țin de securitate. Și mi-am uh, asumat sarcina de a merge la Luxemburg cu directorul nostru pentru a vedea dacă putem face și noi acest lucru pentru a efectua economii. Acestea fiind spuse, Omologul meu, domnul Sala, trebuie să fie de asemenea implicat, fiindcă securitatea este parte a serviciilor comune. Iată deci un exemplu uh, cu privire la modul în care încercăm să facem economii. În ceea ce privește cele spuse de Dokia Nepping, pentru 2012, dacă luăm în considerare rata inflației, putem spune că avem o creștere negativă la nivelul CESE și sunt sigur că și pentru 2013 vom avea creștere negativă la insistența membrilor noștri. Și cum am spus, membrii noștri își petrec majoritatea timpului în organizațiile pe care le reprezintă, deci sunt foarte în contact cu ce se întâmplă în lumea reală și sunt gata să facă o propunere bugetară uh, rezonabilă pentru 2013 care să reflecte exact circumstanțele din uh, lumea reală. Ați menționat faptul că uh, încercăm să trecem pe sub radar, dar și creșterile bugetare pentru cele două comitete uh, pentru comunicare. Am făcut acest lucru fiindcă dorim ca activitățile noastre tocmai să fie mai bine cunoscute. Și, așa cum uh, a menționat cu amabilitate doamna raportor, acestea contribuie la procesele legislative ale autorităților bugetare și legislative. Domnul Rigaldo a fost menționat aici. Curtea de apel din Belgia l-a achitat săptămâna trecută pe domnul Rigaldo uh, pe toate capetele de acuzare. Deci a fost achitat. Asta este ultima informație în domeniu. Eu uh, am și blog, apar și pe Facebook. Vă mărturisesc că uh, am un serviciu, deci nu sunt activ pe Twitter, dar sunt un cititor pasiv al uh, mesajelor de pe Twitter. Mă bucur să aflu că uh, avem vicepreședinte de comunicare, Ana Maria Dalmano, este un Twitter activ, vă garantez că e un Twitter foarte activ și um, sunt sigur că este pe Twitter și transmite mesaje chiar acum. Ați menționat Helle Thorning-Schmidt în 2003, în contextul Convenției Europene pentru viitorul Europei Aș prefera să-l citesc pe Nicolai Vamen, ministrul danez pentru afaceri europene, care a venit în plenara noastră joia trecută și îl citez, a spus în această criză economică și socială, rolul comitetului este și mai important decât a fost până acum. Mulțumesc, domnule președinte. And, uh, if there are Mulțumesc. Poate că mai sunt întrebări care au rămas, dar din păcate va trebui să le puneți pe Twitter, fiindcă nu mai avem timp. Uh, domnul Haden, ombudsmenul european acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, ca răspuns la întrebarea doamnei Gresle referitoare la numărul exact al personalului. Avem aceste informații. Există un uh, grafic pe care vi-l putem prezenta astăzi pentru 2011, pe care informațiile voi trimite doamnei Gresle după ce se încheie întâlnirea de astăzi. În ceea ce privește întrebările care au fost puse de doamna Ayala Sanders, doamna raportor, um, acestea s-au axat pe un aspect foarte important de cât timp e nevoie pentru a uh, prelucra cererile, plângerile. Vreau să am o dublă abordare aici. În primul rând, întotdeauna trebuie să se ajungă la un echilibru între analizele care trebuie făcute în detaliu și timpul necesar pentru acest lucru. Nu întotdeauna putem spune că cu cât se fac lucrurile mai repede, cu atât e mai bine. Uneori e nevoie de mai mult timp pentru a putea intra în uh, Uh, detalii pentru a studia un caz, dar suntem conștienți de faptul că dacă justiția este întârziată, ea de fapt este refuzată. Dar există eforturi pentru a face aceste lucruri mai rapid, încercăm să ne adaptăm procedurile pentru a furniza o gamă mai largă de opțiuni uh, și pentru a putea folosi procedura corectă pentru fiecare caz. Și de câte ori este posibil, procedura corectă este și cea mai rapidă. Există și întârzieri uh, inutile care pot apărea și la nivelul ombudsmenului și la nivelul altor instituții. Dar în fiecare zi suntem foarte atenți și încercăm să evităm situațiile în care Există cazuri care stau în așteptare și ar fi putut fi prelucrate pentru a evita întârzierile la nivelul nostru. Nu avem ce face dacă apar um, întârzieri la nivelul altor instituții care trebuie să ne răspundă, dar la nivelul birourilor noastre suntem vigilenți pentru a elimina orice întârziere. În planul nostru anual de management am introdus indicatori de performanță cheie în ceea ce privește timpul necesar ca azurilor și unul dintre indicatori este cel referitor la durata de timp necesară pentru a hotărâ dacă un caz este admisibil sau nu, chiar la început, când se stabilește dacă un, este un caz pe care ombudsmanul se va implica sau care nu intră în mandatul ombudsmanului sau care, dintr-un motiv sau altul, nu poate să fie procesat. Obiectivul nostru, ținta noastră pe care am stabilit-o în planul anual de management este ca decizia să fie luată în termen de o lună în 90% din cazuri. Anul trecut n-am reușit să ne atingem obiectivul 100%, l-am atins doar 70%. Am analizat modalitățile de îmbunătățire, ne-am păstrat același obiectiv de 90% pentru 2012 și încercăm să îmbunătățim rata de realizare. Și am menționat deja reorganizare, în parte este făcută în vederea scurtării acestui proces. și în loc să primească un, o scrisoare din partea ombudsmanului semnată de ombudsman personal, cei care uh, au plângeri care nu intră în mandatul ombudsmanului, uh, în care scrisoare se spune iată ce vă pot, uh, cu ce vă pot ajuta, uh, aceștia vor primi o uh, scrisoare semnată de șef, grefierul șef, deci e un procier mai scurt, în care se oferă informațiile uh, și um, sfaturile pentru persoana respectivă și cum acesta poate fi rezolvată, poate la nivel național lucru care uh, ne va ajuta să ne îmbunătățim uh, rata de realizare a obiectivului și credem că putem trece de la 70 la 90%. Planurile noastre pentru 2012 includ de asemenea și uh, modernizarea sistemului IT. Săptămâna aceasta vom avea serviciile unui consultant extern care ne va examina sistemul IT pentru a face recomandări de îmbunătățirea fluxului nostru de activitate integrat. Și ca să răspund și comentariilor făcute de colegul nostru cu privire la Twitter, e adevărat. Dacă nu apari pe mediile sociale, nu existi. E un lucru pe care l-am înțeles și partea rolului ombudsmanului este să comunice cu cetățenii europeni cât mai eficient posibil și de aceea, printre planurile noastre pentru 2012, avem și dorința de a ne îmbunătăți vizibilitatea în mediile sociale de socializare, inclusiv Twitter. 2012, deci va fi anul în care vom apărea și noi pe Twitter. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hadan, și nu în ultimul rând, acum responsabilii uh, Agenției Europene pentru Protecția Datelor. Întrebarea este, sunt datele noastre sigure pe Facebook și așa mai departe, pe alte medii de socializare? Nu intrăm în detalii, dar poate ne răspundeți pe scurt, fiindcă iată că timpul trece și nu mai avem prea mult timp pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi încerca să am o intervenție scurtă. Noi examinăm strategia de comunicare în prezent și poate că și noi o să trecem pe Twitter anul acesta. Însă, având în vedere uh, ezitările Facebook pentru a asigura uh, pentru a garanta integritatea datelor personale, nu știu dacă o să folosim Facebook. Întrebările puse se grupează sau le-am grupat în patru categorii. Pe scurt, în primul rând DAS 2009-2010. Am numit un omolog pentru contabilitate și am început o și avem și o persoană care se ocupă de verificări ex post. Prin urmare, avem o persoană independentă, expertă pe buget în departamentul nostru de finanțe, care lucrează și ca inspector de protecție a datelor și care se ocupă de toate aceste lucruri. Se ocupă din 2011 uh, încoace. Avem un registru de excepții care este disponibil pentru exercițiile 2010-2011 și în urma observațiilor curții cu privire la locațiile familiale, am inițiat un sistem prin care acestea sunt monitorizate și verificate o dată pe an cu un formular special pe care l-am creat exact în acest scop. În ceea ce privește KPI, cea de-a treia întrebare, acești indicatori vor fi creați în a doua jumătate a anului, după consultările externe. Ideea este să avem o strategie, apoi să stabilim prioritățile și odată ce le avem, o să adoptăm indicatorii cheie pentru a evalua aspectele care ni se par nouă cele mai importante. S-a pus o întrebare și referitoare la uh, respectarea recomandărilor. Intenția noastră este să uh, avem în vedere recomandările venite din partea Curții de Conturi și a Parlamentului și să le includem într-un capitol special al raportului nostru anual de activitate pentru 2011. Apoi, s-a pus o întrebare referitoare la sistemele electronice. Întrebare ce a fost pusă și de auditorii noștri interni. Suntem în totalitate de acord. E nevoie deja de ceva timp de un sistem eficient care să prelucreze și să protejeze datele noastre strategice. Agenția noastră se bazează pe Parlamentul European pentru infrastructura sa electronică fizică și o problemă cu care ne-am confruntat a fost uh, întrebarea dacă putem folosi acordurile cadru ale Parlamentului pentru proiectele IT. În prezent am semnat un acord de cooperare interinstituțional cu Parlamentul și cu Comisia pentru alte aspecte și în protocolul la aceste acorduri se spune că putem folosi acordurile cadru IT fiindcă noi suntem prea mici pentru a avea astfel de acorduri eficiente. Prin urmare, în 2011 am evaluat piața în acest sens și am ales uh, contractori într-un proiect de software și acum am semnat toate actele, am început activitatea și sistemul nostru de gestionare a cazurilor trebuie să fie testat și gata de funcționare până în mai anul acesta. Înainte să încărcăm informațiile în acel sistem, vom efectua un audit IT intern și extern la nivelul contractorului pentru a ne asigura că avem de-a face cu un sistem adecvat cerințelor noastre speciale de securitate. Apoi, a fost menționată concurența de către Contea de Corturi. Nu s-a făcut recomandare, ci a fost o observație. Domnule președinte, doamnă raportor, v-am uh, transmis un răspuns complet la observațiile făcute și aș vrea să spun pe scurt că acceptăm în totalitate observațiile curții de conturi. Competițiile interne nu sunt norma și cel mai bine este să se folosească serviciile EPSO. Competițiile care au avut loc au folosit serviciile EPSO și veți vedea în răspunsul nostru de ce au existat cazuri excepționale în 2009. Este vorba de o posibilă pierdere a 50% din personalul nostru cu contract temporar și pentru a garanta stabilitatea internă, Consiliul de Administrație în mod excepțional a hotărât să organizeze un concurs, o competiție internă, informații pe care le-ați primit de altfel și în scris. Mulțumim, domnule Doxy, și mulțumim tuturor celorlalți uh, ai instituțiilor. Am încheiat această dezbatere uh, și îi dau la final uh, încă o dată cuvântul domnului Luis Galea, reprezentantul Curții de Conturi. Thank you, Chair. May I first of all Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mă alătur și eu uh, antevorbitorilor mei și să vă felicit călduros pentru alegerea dumneavoastră ca președinte al acestei comisii. Vă urăm uh, mult succes în uh, noile dumneavoastră îndatoriri. Sunt sigur că colegii mei de la Curtea de Conturi și președintele nostru așteaptă cu interes să vă cunoască mai bine și să colaboreze cu dumneavoastră și cu colegii din comisie uh, pentru a vă exercita aceste sarcini cu maximă eficiență. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei raportor, Ayala Sanders, pe care o admir pentru devotamentul și pentru angajamentul său în uh, urmărirea activității Curții de Conturi pentru a asigura o mai mare responsabilizare în instituțiile europene. Aș dori de asemenea să le mulțumesc și distinșilor deputați care au adresat întrebări atât în scris cât și verbal în uh, timpul acestei dimineți în legătură cu această procedură de descărcare de gestiune. Dați-mi voie, domnule președinte, să subliniez cooperarea și colaborarea eficiente pe care curtea le-a avut uh, de la uh, secretariatele generale și de la angajații examinați. În, uh, de-a lungul anilor nu am putut decât să constatăm îmbunătățiri ale managementului financiar uh, al acestor instituții și în urmărirea adecvată a recomandărilor și observațiilor din rapoartele noastre. Am uh, constatat și am notat cu interes punctele și chestiunile ridicate de membrii comisiei și răspunsurile care au fost date de reprezentanții celorlalte instituții. Trebuie să vă spun că vom continua să fim vigilenți și să urmărim diferitele chestiuni menționate și alte subiecte care sunt relevante pentru un management financiar solid în sectorul administrativ al instituțiilor europene. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Galea. Cred că um, toți uh, colegii mei sunt de acord că trebuie să vă mulțumim uh, și să le mulțumim și celorlalți reprezentanți ai, celorlalte instituții. Noi întotdeauna avem nevoie de rezultatele curții de conturi. Acum îi dau cuvântul doamnei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule Toirer. Aș vrea să vă spun uh, că sunt uh, foarte mulțumită de răspunsurile primite. Sigur că au mai rămas niște întrebări deschise pe care le voi aborda bilateral cu reprezentanții instituțiilor. Îi mulțumesc domnului Galea pentru toate eforturile depuse, apreciez foarte mult ceea ce a făcut și aș vrea să le mulțumesc uh, secretarilor generali ai tuturor instituțiilor care au fost prezenți aici. Nu... Nu știu dacă i-am menționat pe toți, dar oricum le mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc și colegilor pentru întrebările foarte interesante care au îmbogățit această discuție. Și în concluzie aș dori să mulțumesc uh, secretariatului uh, Comisiei COCOBU poate că dumneavoastră nu îi cunoașteți foarte bine pentru că sunteți nou în funcție, dar fără excelenta lor cooperare nu am fi putut lucra. Mulțumesc de asemenea și Serviciului Juridic al Parlamentului pentru rapoartele și pentru sprijinul în rapoartele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, cu aceasta se încheie dezbaterea cu privire la acest uh, punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9. Este vorba de raportul special al Curții de Conturi. Este sprijinul pentru agromediu bine conceput și bine gestionat. Raportoare doamna Proșpohata și din partea Curții de Conturi dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Olavi Alanisile și vă dau direct cuvântul. Herr Olavanisile, Sie haben das Wort. Vielleicht darf ich bitten, dass wir die... Domnule Alanisile, aveți cuvântul. Am să vă rog eventual să continuați cu discuțiile pe care le duceți uh, în afara sălii sau pe margine, astfel încât noi să putem continua. Aveți cuvântul, domnule Alanisile. <coughs> Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Distinși uh, deputați, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint astăzi raportul special al Curții privind sprijinul pentru agrimediu. În primul rând, aș vrea să vă prezint uh, câteva informații generale despre sprijinul pentru agrimediu și să clarific uh, sfera de acoperire a auditului. În al doilea rând, vă voi prezenta principalele constatări și mesaje cheie ale curții. Și, în fine, voi sublinia câteva dintre principalele recomandări. Sprijinul pentru agrimediu este o parte foarte importantă a politicii europene. 2,5 miliarde de euro din bugetul Uniunii sunt cheltuiți în fiecare an. Acest sprijin uh, este acordat unui număr de aproximativ 600.000 de agricultori uh, pentru costurile suplimentare și veniturile pierdute uh, în legătură cu practicile um, agricole ecologice. Este o provocare să implementăm această politică cu eficiență. Acest, această politică de agrimediu este voluntară pentru fermieri, așadar nivelul de plăți trebuie să fie atractiv uh, în raport cu angajamentele ce trebuie îndeplinite și costurile implicate. Pe de altă parte, plățile trebuie să se bazeze doar pe costurile suplimentare și, uh, și pe veniturile pierdute, plus pe eventualele costuri cu tranzacțiile. Asta înseamnă că nu trebuie să existe beneficii financiare pentru ca agricultorii să participe la această politică. În ceea ce privește sfera de aplicare a acestui audit, aș vrea să subliniez că scopul său a fost de a determina dacă sprijinul Uniunii Europene pentru agrimediu este bine uh, pus la punct și bine gestionat. Mai exact, uh, una dintre întrebările la care trebuia să răspundă auditul uh, era dacă politica de agrimediu este concepută astfel încât să asigure beneficii de mediu tangibile. Totuși, auditul nu a încercat um, să măsoare sau să cuantifice impactul acestui sprijin asupra mediului. Aș vrea să vă prezint uh, și um, constatările cheie, însă înainte aș vrea să fac o observație generală. Aceasta este că în cei 20 de ani de la introducerea politicii au fost făcute foarte multe progrese. Tot mai mulți uh, fermieri implementează acum practici durabile, um, mai mult decât ar fi făcut dacă nu ar fi existat astfel de sprijin. Totuși, auditul nostru a găsit niște domenii în care sunt necesare îmbunătățiri și aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei constatări pentru a ilustra această observație. În primul rând, obiectivele au fost uh, prea vagi și, prin urmare, nu am putut să evaluăm măsura în care au fost realizate. Adică politica nu a fost uh, concepută și monitorizată pentru a livra beneficii tangibile pentru mediu. În al doilea rând, chiar dacă procedura uh, de a furniza îndrumări agricultorilor a fost bine implementată în general, auditul a constatat probleme considerabile cu privire la cuantumul Uh, ajutoarelor. Au existat neajunsuri în uh, efectuarea calcul calculelor și nu au existat diferențieri în funcție de condițiile regionale sau locale. În al treilea rând, statele membre trebuie să furnizeze sprijinul în funcție de nevoile specifice. Totuși, auditul a constatat că statele membre nu au acordat suficientă atenție uh, unui uh, grad uh, dorit de adaptare la nevoi prin efectuarea unei analize a costurilor și beneficiilor. Pe baza acestui audit, Curtea a făcut o serie de recomandări pentru a îmbunătăți implementarea sprijinului pentru agrimediu. Aș vrea să menționez doar câteva dintre aceste recomandări. Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că mm, sunt stabilite obiective clare în programele de dezvoltare rurală și că legătura între presiunile de mediu și plățile pentru agrimediu sunt justificate. Statele membre ar trebui să uh, culeagă și să raporteze date relevante și fiabile privind beneficiile pentru mediu și să le folosească în scopuri de monitorizare. Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia ar trebui să aibă în vedere uh, dacă nu cumva cheltuielile ar trebui să fie mai țintite cu mai multă precizie în funcție de nevoile specifice de mediu. Am constatat de asemenea că noua legislație privind agricultura propusă de comisie abordează parțial uh, recomandările noastre. De exemplu, are în vedere crearea unei măsuri separate pentru agricultura organică pentru a asigura o vizibilitate mai mare. Aceasta răspunde parțial recomandării noastre numărul 4, în care am recomandat ca comisia să se gândească dacă nu cumva plățile pentru agrimediu ar trebui să fie împărțite în acțiuni simple, generalizate și acțiuni mai stricte iar uh, sprijinul pentru agricultura organică ar trebui să fie o măsură separată. Un alt exemplu uh, în care Comisia a ținut seama de recomandarea noastră se referă la contractele colective. În unele cazuri, această abordare este importantă pentru a obține beneficiile de mediu dorite. Totuși, mesajul clar al acestui raport este că o mai bună țintire reprezintă în continuare o provocare importantă atunci când se elaborează și se implementează noi programe de dezvoltare rurală. Domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Aș vrea să-i mulțumesc uh, și raportoarei, doamnei Ebros Bohata, pentru cooperarea sa și pentru comentariile și recomandările constructive pe care le-a propus pentru această comisie. Vă stau la dispoziție pentru întrebările pe care le veți avea uh, în timpul acestei discuții. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dau acum uh, cuvântul raportoarei. Pane předsedo, děkuji za slovo. Dovolte, abych... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă prezint uh, avi, părerea mea cu privire la acest raport special al Curții Europene de Conturi. În primul rând, aș dori să mă refer la managementul eficient al uh, sprijinului pentru agrimediu salut această posibilitate de a discuta constatările acestui raport. Sprijinul pentru agrimediu reprezintă o parte importantă a bugetului Uniunii Europene iar uh, fondurile alocate în perioada 2007-2013 uh, sunt în valoare de 22 uh, de miliarde de euro. De asemenea, există și programele de dezvoltare rurală. Comisia aprobă programele operaționale elaborate de statele membre iar scopul acestor plăți este de a furniza stimulente agricultorilor astfel încât aceștia să folosească practici ecologice în uh, producția agricolă. Aceste măsuri sunt voluntare pentru agricultori, însă obligatorii pentru statele membre. Contractele sunt încheiate cu statele membre relevante care au responsabilitatea de a aplica aceste practici agricole. Comisia trebuie să controleze dacă măsurile sunt uh, bine elaborate și dacă au efecte și beneficii tangibile pentru mediu. De la introducerea acestui program au fost făcute progrese substanțiale, însă rămân câteva probleme care reduc impactul acestor măsuri. Dați-mi voi acum să fac câteva comentarii cu privire la neajunsurile identificate. Potrivit curții de conturi, politica nu a fost uh, concepută și monitorizată în așa fel încât să genereze beneficii tangibile, pentru că aceste beneficii nu sunt măsurabile și, prin urmare, nu pot fi monitorizate. De asemenea, acestea trebuie să fie mai bine justificate. Și, prin urmare, aplicarea acestei politici este dificil de monitorizat și în acest sens sunt de acord cu Curtea de Conturi și anume că statele membre ar trebui să aibă programe mai bine puse la punct și mai uh, țintite, iar Comisia ar trebui să facă o evaluare mai aprofundată înainte de aprobare. Această politică ar trebui să țină cont uh, de asemenea și de nevoile specifice de protecție a mediului. Este inacceptabil că în 39% din uh, contractele auditate Consiliul ar dori să fie inclusă o mai bună flexibilitate, o mai mare flexibilitate. Nu consideră că Europa poate să impună trei măsuri și există anumite argumente pentru aceste critici din Consiliu. Însă pot oare statele membre să um, gestioneze bine această libertate care li s-ar da? Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că s-a referit și la rapoartele Curții de Conturi din 2002-2005. Eu ajung la concluzia că statele membre nu sunt foarte interesate să își atingă obiectivele de mediu. Mai degrabă statele membre doresc să primească ceva din acești 25 de miliarde, dar legătura cu mediul nu este chiar așa de clară. Pur și simplu, statele membre doresc să se asigure că agricultorii primesc bani și cred că asta este problema. Am citit concluziile din 13, ale Consiliului din, Consiliului din 13 decembrie anul trecut. Consiliul a discutat acest raport al Curții de Conturi și dacă ne uităm la concluziile Consiliului, avem senzația că este uh, vorba că avem de-a face cu un antrenor uh, care a pierdut uh, cu 10 la 1, dar uh, își laudă echipa. Se spune salutăm uh, uh, raportul Curții de Conturi, subliniem că au existat uh, progrese semnificative, se subliniază faptul că mm, rezultatele adevărate, reale, vor fi obținute pe termen lung. Asta înseamnă că uh, Consiliul este orb, că nu vede concluziile negative ale Curții de Conturi. Um, pornesc de la premisa că nu avem un reprezentant al Consiliului. Așa este întotdeauna în această comisie. Dar aș vrea să știu și mi-ar plăcea să-mi spună cineva de la Consiliu cum, în numele lui Dumnezeu, s-a ajuns la aceste concluzii. Dacă Consiliul nu este prezent, poate putem afla în scris cum se poate să existe o discrepanță atât de mare între concluziile Consiliului și raportul Curții de Conturi. Domnule președinte, eu uh, sunt de acord cu concluziile raportoarei noastre natura și mediul sunt foarte importante pentru mine, dar cred că dacă aceste programe sunt uh, duse la bun sfârșit în acest fel, trebuie să uh, le evaluăm cu foarte mare strictețe. Bineînțeles, există și exemple pozitive, unde am văzut că aceste mijloace sunt folosite în mod pozitiv. Dar dacă nu putem să avem atât de multă încredere în statele membre Asta, acestea nu pot numai să obțină banii, trebuie să respecte și criteriile și atâta timp cât nu o fac, noi nu putem să avem încredere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Atunci dau cuvântul uh, reprezentantului Curții de Conturi. Asta dacă nu dorește să intervină Comisia în acest sens. Da. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi și doamnei raportor Broșbohata pentru comentariile și recomandările făcute. Comisia uh, mulțumește pentru recunoașterea eforturilor făcute și mulțumește și pentru recomandările făcute. Aș dori, domnule președinte, să subliniez importanța uh, măsurilor uh, agriecologice pentru politica agricolă comună. Și asta pentru că 25% din uh, suprafața agricolă Uh, util, utilă este afectată de aceste măsuri. 20, și, în același timp, 25% din bugetul total uh, este în vizorul acestor măsuri. În ceea ce privește criticile, unele comentarii, voi răspunde foarte clar la întrebarea adresată și voi începe cu aceasta prin a vă spune că în următoarea perioadă, 2014-2020, politica agricolă comună va consolida dimensiunea de ecologizare în ambii piloni. În primul pilon, abordarea va fi mai generală, mai teritorială, în direcția menționată de uh, curte, și la final se vor face plăți pe bază anuală care vor reprezenta 30% din bugetul alocat pentru plățile directe. În al doilea pilon vom merge mai departe cu acțiuni mai țintite și vom plăti dincolo de linia de bază uh, stabilită de măsurile din primul pilon această linie de bază va varia în funcție de măsuri. Uh, măsurile pentru Natura 2000, pentru directiva privind calitatea apei, directiva cu privire la măsurile agroecologice. E bine, baza va fi diferită, luând în considerare combinarea de, combinația de cerințe obligatorii condiții uh, ecologice uh, și așa mai departe. Iar această bază este variabilă, este diferită în funcție de situația de la fața locului. Vom continua să plătim costurile de tranzacții și alte costuri care merg dincolo de exigențele uh, uh, cerințelor de bază. Așadar, încercăm să uh, consolidăm uh, măsurile țintite în al doilea pilon. Dorim în același timp să asigurăm ecologizarea în primul pilon. Ambele vor fi puse la un loc și uh, sub, în ceea ce privește monitorizarea. Monitorizarea, mai exact, consolidarea monitorizării și a evalu- evaluării. Iar noul cadru care va fi uh, succesorul celui actual și se va numi uh, cadrul comun de monitorizare și de evaluare există deja um, prin directiva 69 din 2008. E bine, va fi un mecanism pentru cei doi piloni. Cadrul de cadrul comun de monitorizare și evaluare care există astăzi este compus de indicatori de impact, de rezultat și de output. Acest cadru utilizează șapte uh, indicatori de impact, iar patru dintre ei se referă la mediu, apă, sol, biodiversitate și așa mai departe. Aș dori să subliniez acest punct pentru că atunci când măsurăm efectele mă, uh, politicii agroecologice, trebuie să știm că avem nevoie de timp pentru a măsura impactul. M-a bucurat să aud din partea curții că la 16 ani după aplicarea politicii, pentru că se începe cu un regulament din 92, e bine, la 16 ani de la acest început, Curtea a recunoscut beneficiile acestei politici. Bineînțeles că trebuie să consolidăm această politică și că trebuie să îmbunătățim monitorizarea și evaluarea. Și asta pe baza unor uh, și a unor indicat, uh, indicatori care, uh, în ceea ce privește obiectivele. Și asta este prevăzut în propuneri. De aceea, noile propuneri consolidăm rolul rețelei de evaluare, rețeaua europeană de evaluare, va fi consolidată, iar influența acestei rețele se va și eforturile acestora se vor asocia eforturile rețelei pentru politică de dezvoltare regională, care se uh, ocupă cu oferirea de uh, orientări și de ghidare uh, agricultorilor. Adunăm cele mai bune practici și le diseminăm în aceste rețele. Cred că suntem așadar pe calea cea bună și că vom consolida toate acestea în a doua etapă. Acum, trecând la criticile ce ni s-au adresat, aș dori să menționez unele puncte. Presiunile ecologice uh, identificate în programele de dezvoltare rurală trebuie să fie luate în considerare cu alte instrumente ale PAC. Mă refer la articolul 68 al regulamentului cu privire la plățile directe, la elementele de ecocondiționalitate pe care le-am explicat, pe care, la care m-am referit și mai devreme și de asemenea măsurile pentru programele operaționale de fructe și legume în primul uh, pilon pe uh, perioada actuală. Da, măsurile agroecologice uh, Uh, nu trebuie să fie un răspuns numai la tensiuni și presiuni, ci mai degrabă la, și, ci și la oportunități, de exemplu, menținerea apei, uh, calității apei, um, conservarea biodiversității și atingerea unor obiective uh, de menținerea a biodiversității în um, zone cu valoare, eco, cu valoare de mediu ridicată. În momentul în care Comisia aprobă aceste programe, ea ia în considerare obiectivele din aceste programe, obiectivele inteligente. Bineînțeles, sunt obiectiv, obiectivele sunt inteligente, dar nu sunt obiective în sine. Sunt obiective care sunt în strânsă relație unele cu altele. În momentul în care măsurăm efectele unei politici, trebuie să căutăm conexiunile care există între diferite uh, obiective într-un uh, program. Și asta duce la un rezultat global. M-am referit deja la monitorizare. Aș dori să mă refer acum la criticile respect, referitoare la participarea minimă necesară pentru a se asigura efectele de mediu dorite. Pun accentul pe următoarele aspecte. Calculul premiilor se face pe uh, anumite criterii, cum ar fi costurile adiționale calculul este ghidat de acești parametri. Nu suntem ghidați de o sumă care ar putea promova uh, o mai mare utilizare a măsurii. Nu. Ne menținem obiectivitatea în calcul. Dar calculele sunt responsabilitatea statelor membre Comisia examinează aceste calcule când aprobă programele. Însă, este vorba de calcule foarte detaliate, pentru care este nevoie de, expertiv, de expertiză, uh, care solicită uh, resurse umane semnificative, iar statele membre au responsabilitatea pentru aceste calcule. Comisia bineînțeles, le examinează și dacă există îndoieli, solicită informații suplimentare statelor membre. Chairman, the figure of 39. Domnule președinte, cifra de 39 de 9% de contracte care nu au fost legătură cu presiuni de mediu Aș dori să spun că nu numai că sunt luate în considerare presiunile de mediu, dar îmbunătățirea uh, oportunităților uh, ecologice și de mediu sunt și acestea luate în considerare, cum ar fi calitatea apei, captarea apei, uh, biodiversitatea și așa mai departe. Poate dacă nu s-ar fi luat această abordare, ar fi existat astăzi o mai mare intensificare și poate un, o cantitate mai mare de abandon al solurilor, al terenurilor. Da, avem noi propuneri pentru a consolida dimensiunea unei abordări mai colective prin cooperare, prin top-up-uri în momentul în care se vor prezenta aceste măsuri și programul uh, LIDER care ne va permite să ne atingem mai bine măsurile, uh, obiectivele în ceea ce privește presiunile agroecologice. Cred că am acoperit toate aspectele sau cele mai importante aspecte menționate. Încă un punct la care aș dori să mă refer este următorul. Când citiți noul concept al uh, politicii rurale, de dezvoltare rurală pentru viitor, vor exista șase priorități. Între acestea, două se adresează dimensiunii de mediu, odată ecosisteme, um, agricultură și uh, silvicultură și apoi eficiența resurselor. Uh, există zone pe care ne concentrăm, Natura 2000, biodiversitate, uh, gestiunea solurilor și a apei și așa mai departe. Aceste aspecte, împreună cu o mai bună monitorizare, cu mai bune obiective, constituie efortul depus de către Comisie în politica de dezvoltare rurală pentru a stimula dimensiunea de mediu în combinar, în uh, concordanță și cu primul pilon. Așadar, în ambii piloni avem măsuri de ecologizare, dar în fie, măsurile sunt complementare între pilonul 1 și pilonul 2. Sper că în viitor vom avea timpul necesar pentru a putea evalua impactul și rezultatele pozitive. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim domnule Suzaua de la Comisie pentru prezentarea dumneavoastră. Colegul Gerbrandi a menționat Consiliul mai devreme. Dorește cineva de la Consiliu să intervină în acest sens? Se pare că nu este cazul. Dați-mi voi atunci să dau cuvântul reprezentantului uh, Curții de Conturi, domnul Alanisile. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam, au existat și îmbunătățiri în acest domeniu. Iar curtea nu dorește să subestimeze nevoia, de aceast, nevoia pentru aceste politici. Uneori nu este atât de ușor să avem rezultate. Însă mă refer și la ceea ce spunea domnul Itele și la domnul Gerbrandi. Este un moment cheie, este o oportunitate să îmbunătățim politica, fiind momentul în care se discută noua legislație. Și uh, ea va, fi, va intra în vigoare din 2013, deci sper că acest raport vă va fi util când veți uh, dezbate acest subiect în Parlament. Este nevoie de îmbunătățiri și aș dori să mă refer încă o dată la recomandările pe care le-am făcut comisiei. De exemplu, comisia ar trebui să se asigure că sumele sunt diferențiate acolo unde acest lucru este just, justificat. De asemenea, Comisia și statele membre ar trebui să fie mai proactive în gestiunea plăților din uh, acest domeniu. Statele membre trebuie să, fie, să justifice mai bine cheltuielile atunci când obiectivul lor este uh, să aibă măsuri uh, de agromediu, în ag de agromediu. Pentru 2013 s-a propus ecologizarea PAC. Domnul Itele a întrebat care este viziunea curții cu privire la această abordare. După cum știți, curtea nu este un factor de decizie și nu, nu elaborează politici, dar la ora actuală analizăm toate propunerile din agricultură și vom da aviz în timp util pe baza rezultatelor obținute anterior. Propunerile de ecologizare conform cărora 30% din plățile directe ar fi legate de uh, măsuri agroecologice este deci această propunere este una foarte importantă. Există o serie de similarități cu recomandările noastre ca um, plățile de agromediu să fie împărțite între acțiuni simple și acțiuni mai detaliate, mai complexe. Iar cele din um, ecologizarea PAC ar intra în aceste acțiuni mai simple. Bineînțeles, deja am putea vorbi de simplificare și aici. Abordarea adoptată nu ar trebui să crească în mod nene nenecesar uh, complexitatea și sarcina administrativă a politicii. Mulțumesc raportoarei și comisiei dumneavoastră pentru o discuție foarte constructivă. Vă mulțumesc la final, doamna raportor. Na závěr bych chtěla všem účastníkům poděkovat za zajímavé. Întâi de toate, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru această discuție extrem de interesantă, care ne-a ilustrat importanța agromediului pentru agricultura noastră. Sunt sigură că toată lumea e de acord că fondurile disponibile pentru această politică, peste 2 miliarde de euro, ar trebui să fie cheltuite eficient și trebuie să uh, aducă o plusvaloare reală pentru mediu. Reprezentantul Comisiei ne-a dat speranță că recomandările și comentariile noastre vor fi luate în considerare. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Vă mulțumim, doamnă raportor. Cu aceasta am ajuns la finalul punctului 9 de pe ordine de zi și suntem în momentul în care încheiem sesiunea noastră. La ora 15 vom continua cu punctul 10 de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor pentru modul în, foarte rapid în care s-a desfășurat această reuniune și trecem acum la reuniunea coordonatorilor cu ușile închise.